Chers collègues, je vous invite à gagner vos Dragi colegi, vă invit să luați loc. Declar deschisă reuniunea Comisiei pentru Bugete. Și vă rog, dragi colegi, să ne iertați. Am avut reuniunea coordonatorilor, care a durat mai mult decât prevăzut și de vină am fost numai eu, președintele, pentru că nu am uh, întrerupt reuniunea la timp. În ceea ce privește ordinea de zi, vreau să vă atrag atenția că punctul 6, care trebuia votat în această după-amiază, va fi votat mâine, la 10.45. Pentru că doamna Niriada, raportoarea, nu este aici în această după-amiază și va fi prezentă, în schimb, mâine dimineață. Punctul 13. La cererea doamnei Trupel, raportoarea, care trebuie să fie la o altă comisie, mâine va fi discutat la sfârșitul dimineții, iar punctul 15, care conține un nou transfer pentru Comitetul Economic și Social European, o primă rectificare bugetară pentru 2016, se include deci acest punct. Vă rog să-mi spuneți că ați luat, luat la cunoștință procesele verbale ale reuniunilor din 16 și 17 martie și că nu aveți observații. Așadar, se consideră aprobate. Coordonatorii tocmai au avut uh, reuniunea lor și au luat următoarele hotărâri. În primul rând, Comisia va da un aviz privind acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Cook. Raportorul va proveni de la grupul verzilor. Un aviz privind raportul Regii, Fondul uh, de Solidaritate al Uniunii Europene, o evaluare, și aici raportorul pentru aviz va fi numit de grupul PPE și va fi vorba de un raportor permanent un aviz privind raportul liber referitor la crearea unui sistem de intrare-ieșire. Tot grupul PPE va fi responsabil de acest raport și uh, persoana în cauză este doamna Holmeier. Vom avea o delegație în Grecia, iar grupurile au stabilit că până în 17 mai vor comunica ce persoane merg în această delegație. Vor fi două delegații, una în Grecia, cealaltă în Liban și Iordania, și am insistat foarte mult pe caracteristica bugetară a acestor misiuni. Va trebui să se măsoare eficacitatea și rentabilitatea folosirii bugetului european în aceste state în ceea ce privește primirea refugiaților în special. Vom avea o audiere referitoare la aspectele bugetare ale crizei migrației și ale primirii refugiaților. Programul a fost aprobat cu câteva cereri de modificare. S-a insistat în special asupra aspectelor bugetare. Apoi, s-a abordat un act legat din partea Comisiei referitor la prelungirea garanțiilor pentru împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții și înainte de a da un aviz, dorim să cerem o prelungire de două luni pentru a analiza dacă acest act delegat este fondat și ca să putem uh, analiza situația în cunoștință de cauză, ținând cont de opinia colegilor de la AFET. Acestea sunt uh, hotărârile adoptate la coordonatori. Acum vom da cuvântul celor doi coraportori pe tema revizuirii post-electorale a cadrului financiar multianual și doresc să-i salut și să le mulțumesc E vorba de domnul Ian Olbrich și doamna Isabel Toma, care au pregătit un document de o calitate foarte bună. Așadar, cine dorește să înceapă? Ian Olbricht? Aveți cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vom face o prezentare comună cu doamna Toma Am să încep eu și apoi va lua cuvântul doamna Toma, pentru că prezentăm părți diferite ale raportului nostru din proprie inițiativă. Vreau să vă amintesc că, în conformitate cu legislația în vigoare, Comisia Europeană este obligată să prezinte o uh, revizuire cel târziu până la sfârșitul lui 2016. Obiectivul acesteia este să arate situația actuală a perspectivelor financiare, dar nu e vorba doar de perspectivele financiare, este vorba de tot ceea ce ține de acestea, adică toate politicile finanțate de la bugetul european. Ne așteptăm ca Comisia Europeană să ne prezinte documentul în care să se abordeze toate politicile europene finanțate de la bugetul european. Acesta va fi uh, votat de Consiliu și apoi uh, de Parlament prin procedura de aprobare. Nu avem, deci, o competență foarte largă, conform tratatului, dar subiectul este foarte important. De aceea, la comisia noastră, am uh, decis să începem o, pro o procedură printr-un raport din proprie inițiativă. Aș dori să vă amintesc că legislația în vigoare prevede ca după revizuirea CFM, dacă este necesar, as appropriate, în limba engleză, să se realizeze o modificare, deci să se facă schimbări, să se corecteze cadrul financiar multianual. De aceea, noi, uh, raportorii, am propus să discutăm subiectul în așa fel încât să avem un uh, document împărțit în patru părți. Partea întâi se referă la cadrul juridic. Ce înseamnă review și ce înseamnă revision? Ce înseamnă revizuire, ce înseamnă modificare? ACFM Deci prima parte, revizuire. A doua parte mm, se referă la ceea ce ar trebui modificat după 2020. În numele amândurora, aș dori să vă spun că nu avem o abordare dogmatică, nu insistăm să avem o modificare de la bun început. Dar după toate reuniunile organizate cu Comisia pentru Bugete, cu grupurile de monitorizare, după audierile pe care le-am avut, inclusiv o audiere privind instrumentele financiare, concluzia pe care o vom și prezenta în raport este că uh, termenul, termenii as appropriate sunt perfect corecți, pentru că în a doua parte a CFM ar trebui să se facă niște modificări urgente și să se facă niște rectificări la buget în sine, în ceea ce privește structura bugetului și, de asemenea, în ceea ce privește mecanismul intern al bugetului, dar și în documentele legislative, în legislația aferentă bugetului. Suntem convinși că nu putem să mai așteptăm. Trebuie să se um, întâmple acest lucru foarte rapid. Pentru că ne mai așteaptă 4 ani, 17, 18, 19 și 20. Nu putem să așteptăm până în 2021. În același timp, la Comisie și la Consiliu am uh, constatat că există o tendință de a pune accentul pe perioada post-2020. După părerea mea, aceasta este doar o parte a problemei. Întâi trebuie să vedem ce se întâmplă cu a doua parte a CFM și abia apoi cu ce se întâmplă post-2020. Tot ce nu merge bine până acum poate fi, în ghilimele, rezolvat la uh, momentul revizuirii de la jumătate de mandat. E foarte interesant, toată lumea vorbește de acest moment al revizuirii, dar nimeni nu vrea să modifice nimic. Am discutat, nu înțeleg, se dorește să continuăm să discutăm sau chiar să modificăm ceva. Noi, ca raportori, pro propunem să se facă o modificare, să se corecteze ceva. De aceea aș dori să mm, uh, prezint pe scurt prima parte. Noi ne-am asumat un raport din proprie inițiativă care reprezintă poziția politică a Parlamentului European este vorba de începutul dezbaterii publice privind CFM 2014-2020 și este o primă etapă pe care o propunem și este desigur o deschidere a dezbaterii, pentru că după votul din iulie, credem că Parlamentul European trebuie să fie activ și să nu aștepte documentul Comisiei. Trebuie să fim activi până la finalul procesului. De aceea, aceasta e propunerea pe care o facem și poziția noastră politică. Și încă o observație privind ultima parte. Unele elemente nu sunt bine dezvoltate. Noi credem că acestea vor fi dezvoltate de comisiile specializate. Am făcut, de exemplu, o observație foarte succintă despre agricultură sau despre politicile interne, pentru că noi credem că acestea țin de responsabilitatea comisiilor respective. Așteptăm avizele lor și așteptăm mai ales amendamentele lor. Nu considerăm că Comisia pentru Bugete trebuie să înlocuiască toate celelalte comisii din Parlament. De aceea vă rog să nu fiți surprinși dacă unele elemente sunt doar creionate în text și nu bine dezvoltate. Aceasta este situația, aceasta este revizia și vreau să rog pe doamna Toma să continue. Doamna Toma, mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus domnul raportor Ian Olbricht, am uh, încercat uh, să lucrăm uh, fără prejudecăți, deși aveam niște presentimente cu privire la situație. Dar am încercat să prezentăm o imagine cât mai fidelă a situației bugetare și în conformitate cu articolul 2 să încercăm să um, arătăm care este propunerea din CFM și care a fost în acești uh, doi, uh, aproape trei ani bugetari, uh, care este legătura între ce se dorea și ce s-a realizat. Am avut o abordare pe fiecare dosar în parte și astfel am constatat că avem anumite probleme bugetare. Ca ordin de mărime, am început uh, cu ceea ce se numește criza migrației, dar poate ar trebui să se numească fenomenul migrației, care nu era prevăzut în cadrul financiar multianual și care în acești doi ani, 2015 și mai ales 2016, a dus la o creștere foarte mare a sumelor. S-au depășit plafoanele la rubrica 3 cu 1,5 miliarde de euro pentru primirea migranților, dar și pentru securitate și pentru Frontex și așa mai departe. Am constatat că a fost pus în aplicare un nou mecanism umanitar de urgență, care fusese până atunci rezervat statelor din afara Uniunii Europene și acum a fost uh, pus în aplicare pentru Grecia. La rubrica 4 s-a depășit plafonul mai puțin, dar s-a depășit și la acest lucru s-a adăugat uh, crearea fondurilor fiduciare externe pe care noi le-am constatat de mai multe ori la comisia noastră, care au proporții mari și acestea au fost finanțate la modul extrabugetar din surse externe, nu știm dacă le vom acoperi până la urmă, deci e vorba de noi depășire ale bugetului Uniunii. Am menționat de asemenea criza investițiilor, care în CFM nu a dus la măsuri specifice, dar imediat după alegerile din 2014 și odată cu noua comisie, a dus la luarea unor decizii pentru a se încerca să se combată această criză a investițiilor prin planul numit Planul Juncker, care utilizează bugetul Uniunii și care contribuie la reducerea a două linii bugetare foarte promițătoare ca investiții, cercetarea, dar și infrastructurile de interconectare și transport. Putem considera că e vorba de um, uh, investiții în viitor și aceste două linii bugetare au fost reduse. Așadar, avem o situație de criză bugetară și apoi după cum de mult spune Comisia noastră pentru bugete, avem o criză numită a plăților. De fiecare dată aceasta este relativizată de comisie, dar din 2010-2011 nu face decât să crească. Începutul perioadelor de programare bugetară sunt perioade când se pot uh, absorbi mai multe facturi neplătite, dar când se acumulează facturile neplătite spre mijlocul perioadei, spre sfârșitul perioadei, ne confruntăm iarăși cu o situație care nu ar trebui să existe, pentru că tratatul nu permite un deficit bugetar recurent și uh, sporit. Desigur, în acest context de uh, creștere a cheltuielilor, de pentru securitate, pentru primire, pentru investiții și am uitat să menționez că um, sumele inițiativei pentru tineret erau programate pentru 2 ani pentru a se combate șomajul la tineri și nu fusese prevăzute pentru perioada 2016-2020. Speram însă să putem um, reintroduce acest program din 2016, dar, deși situația șomajului la tineri nu s-a ameliorat prea mult, a trebuit să nu se aloce fonduri în 2016 pentru programele de combatere a șomajului la tineri. Aș mai adăuga că aproape toate instrumentele de flexibilitate, inclusiv uh, rezerva pentru situații de urgență, care a fost utilizată în această perioadă și n-am ajuns nici măcar la jumătatea cadrului financiar multianual și se știe că în următorii ani nu vom avea niciun respiro bugetar suplimentar. Pe scurt, după ce am examinat în detaliu fiecare rubrică în perioada 2014-2015 și începutul lui 2016, de fapt programarea pentru 2016, am constatat un decalaj uh, semnificativ între ceea ce se prevăzuse și realitatea bugetară și prioritățile bugetare. Și avem o problemă suplimentară, noile priorități, din păcate, nu le locuiesc pe cele vechi pentru că nu avem nici uh, um, rentabilizarea investițiilor, nici soluții la șomajul tinerilor și așa mai departe. Acest decalaj bugetar duce automat, în termenii articolului 2, la o uh, revizuire bugetară, la o modificare. Cam aceasta este situația. După cum știți, nu avem foarte multe pagini la dispoziție pentru rapoartele din proprie inițiativă, deci putem să detaliem, însă situația este fără drept de apel și necesită o uh, modificare a bugetului încă din 2017 față de cadrul financiar multianual prevăzut. Cel puțin acestea sunt concluziile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor Isabel Toma, și domnul Olbricht. l n'avez pas terminé. Termina, sărați. Domnul Olbricht, vă rog. Mai avem încă două părți uh, de prezentat, una de către mine și una de doamna Tuma. Vom încerca să nu ne lungim pentru că aveți la dispoziție documentele și pe hârtie. În raportul individual acum avem a treia parte, despre care noi considerăm că trebuie neapărat revizuită. Și v-am atrage atenția asupra uh, creditelor de angajament. Revenim în felul acesta la ce spuneam despre EFSI. Angajamentele cu privire la inițiativa pentru tineri, la care s-a făcut deja trimitere, apoi modificările de la capitolele 3 și 4. S-a vorbit de asemenea despre angajamentele de plată pentru a se evita o nouă criză a plăților. Problema inevitabilă o reprezintă plafoanele. Nivelul plăților va fi o chestiune care riscă să ne pune într-o situație tare delicată și n-am să intru acum în detalii. Apoi m-aș referi și la o misiune imposibilă, și anume ceea ce propunem noi este să menținem în cadrul bugetului tot ceea ce se leagă de surplus. De ce spun că e misiune imposibilă? Pentru că reacțiile la această propunere vor fi extrem de puternice, însă vă propunem măcar să deschidem dezbaterea pe tema aceasta, ca surplusul deci să rămână în buget. Apoi, schimbările privitoare la diferitele instrumente de flexibilitate. E o problemă de limite, problemă de timp și așa mai departe. Și aici propunem modificări, pentru că în momentul de față nu există niciun pic de flexibilitate la nivelul CFM. Asta trebuie explicat. Care sunt instrumentele pe care vrem să le supunem unor modificări ale regulilor? Apoi, Trebuie să punem accentul pe simplificare în legătură cu instrumentele financiare. Știu că vom discuta despre asta mâine. Eu aș vrea să discutăm la modul serios despre simplificare. Nu, nu, nu e o chestiune pur simbolică, pentru că sistemul este prea complex. Simplificarea așadar trebuie să aibă loc acum, inclusiv când vorbim despre revizuirea financiară, când vorbim despre posibilele CPR. Acum trebuie să aibă loc modificările acestea. Parlamentul trebuie să demonstreze voința politică, arătând că este gata să conlucreze pentru a schimba regulamentul așa încât el să devină mai simplu. Dacă ne uităm la nivelul de punere în aplicare a, aplica, a legislației privind politica de coeziune, este dramatic. Este cumva o chestiune de mm, complexitate a acestui regulament? Dacă da, atunci simplificarea trebuie să aibă loc acum și să nu amânăm până în 2020, pentru că al suntem neserioși. Și o altă problemă pe care voiam să o propunem o, o reprezintă instrumentele financiare și modificările pe care le-am propune acolo. Apoi, care sunt acele instrumente financiare care ar trebui supuse simplificării? Mă opresc imediat. Deci, plafoanele, regulile, simplificarea. Acestea sunt cele câteva elemente pe care le propunem noi și, desigur, modificările aduse surplusului care trebuie să aibă loc acum. E vorba de a doua parte a CFM-ului, dar și de câteva propuneri care decurg din revizuire și care vizează perioada de după 2020. Și acum îi dau cuvântul doamnei Toma. Într-adevăr, ne-am gândit că nu putem rezolva toate problemele la momentul revizuirii, oricum pentru revizuire ne-am propus uh, obiective ambițioase, dar uh, am considerat că sunt elemente care ar trebui să dă naștere unor dezbateri mai ample și care nu pot fi abordate decât la momentul revizuirii. De aceea am considerat că se cuvine să le abordăm. Mai exact, iată ce ne-am gândit să propunem. Mai întâi, problema duratei. E o chestiune care a fost intens contestată în timpul negocierilor pe marginea CFM. Mai exact, s-a spus că durata CFM-ului trebuie să nu se suprapună cu durata mandatului de 5 ani al Parlamentului European și al Comisiei Europene. Iată de ce am propus o soluție de compromis, dacă îmi permiteți, privitoare la logica aceasta a duratei de 5 ani care răspunde obligației democratice a mandatului de 5 ani pentru cele două instituții europene, dar în același timp din considerente de vizibilitate pe termen lung, ne-am gândit la o perioadă de 5 plus 5 ani pentru tot ce înseamnă investiții pe durată îndelungată, cum ar fi politicile de investiții, de politica, politica agricolă comună, deci tot ceea ce necesită mai multă vizibilitate ar trebui supus acestei logici de termen de 5 plus 5 ani, ca în același timp să existe și un anum, o anumită suprapunere cu mandatul nostru. Apoi, ne-am gândit la câteva chestiuni legate de principii, uitate o bună vreme. Principiile de logică bugetară, de unitate bugetară. Așa cum se spunea mai devreme, legătură cu fondurile fiduciare și cu alte fonduri externe bugetului Uniunii Europene, care așadar nu sunt supuse acelorași proceduri de control al Parlamentului European, cum, sunt, cum este programul bugetar al Uniunii Europene. Ne-am uh, gândit de asemenea la principiul echilibrului. Criza plăților uh, a dus cumva la o ignorare a acestuia. Apoi, am avut impresia că se tot atribuie tot felul de resurse anumitor funcții, uitându-se de principiul universalității care ar trebui să permită o adaptare corectă la bugetele anuale. Apoi, principiul transparenței. Și nu doar atât. Pornind de la reamintirea acestor principii, ne-am gândit să vă propunem uh, să analizăm posibilitatea creării unor noi instrumente de flexibilitate, fiindcă și în acest domeniu ne-am dat seama că ceea ce există deja nu e neapărat foarte adaptat la realități. M-aș referi, de exemplu, la instrumentul pentru ajutorul umanitar, care nu viza decât țările din afara Uniunii Europene. Apoi, iată un alt exemplu, în fine, sunt, sunt foarte multe obligații de rambursare, de exemplu, în uh, urma utilizării fondurilor uh, în cadrul CFM, al uh, marjei pentru situații de urgență și așa mai departe. Deci, am propus revizuirea instrumentelor de flexibilitate, așa încât ele să fie mai ușor de folosit ceea ce de altminteri răspunde și celor spuse de Comisia Europeană, care vorbea despre instrumentul pentru Turcia, care este acum mai flexibil și așa mai departe. Ori instrumentele noastre bugetare interne nu beneficiază de aceeași flexibilitate. Cam acestea ar fi propunerile noastre. Domnul Olbricht spunea la început că noi uh, ne dorim revizuirea aceasta pentru că o considerăm necesară și e important să nu cădem într-o capcană, și anume că să ne spunem cumva că nu are rost să revizuim acum, pentru că oricum uh, vine 1 ianuarie 2017, vom discuta despre un nou CFM. E bine să nu cădem în această capcană, dar v-aș propune să nu cădem nici în capcana de la polul opus, și anume să ne propunem o revizuire a acestui cadru financiar multianual pe care să o amânăm însă sau să, să ne limităm la această revizuire și discuția cu privire la un nou cadru financiar multianual să o tot amânăm. Nu. Noi le vrem pe toate. Vrem și revizuire și, în același timp, pregătirea noului CFM și mă voi opri în dată. Știm foarte bine că cerințele legate de ridicarea plafoanelor, chiar dacă reprezintă un uh, element uh, foarte important pentru buget, necesită resurse noi. În aceeași măsură, suntem conștienți că Parlamentul nu poate doar să ceară mai mulți bani statelor membre, fără în același timp să se gândească la modul foarte serios de unde banii aceștia, din ce resurse. De aceea, fără să intrăm în detalii, încheiem raportul acesta prin constatarea privitoare la resursele proprii, o problemă ridicată deja în cadrul negocierilor din 2013. Problema resurselor proprii este un element structural, fără de care nu are cum să existe nici revizuirea CFM-ului și nu ar putea exista niciun fel de ambiții privitoare la viitorul nou cadru financiar multianual. Da, a sosit clipa mulțumirilor pe care aș dori să vi le adresez amândurora pentru acest raport cât se poate de bun și pe care ni l-ați uh, pus la dispoziție și în care reiterați ambiția ce vă însuflețește. Reamintind în același timp care sunt constrângerile bugetare, care este cadrul bugetar, știm care ar putea să fie frustrările ce de, ar decurge de aici, dar dumneavoastră ne arătați căile posibile, soluțiile posibile pentru care vă mulțumesc. Și acum am în față o listă de înscrieri la cuvânt. Deschidem așadar dezbaterea, domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, aș dori să-i felicit pe cei doi coraportori pentru munca lor de foarte bună calitate, dar și pentru ambiția de care au dat dovadă, în același timp și pentru realismul lor. Raportul reflectă toate aceste lucruri. Avem nevoie de o revizuire a cadrului financiar multianual. Dacă ar fi să negăm acest lucru, ar însemna să negăm realitatea. Am folosit instrumentul de fle flexibilitate, îmi cer scuze, cât s-a putut de mult în 2016, dar limitele acestei flexibilități arată că e nevoie de o revizuire. Vorbind despre fondul pentru Africa sau despre fondul din care sunt sprijiniți refugiații în Turcia, fondul de ajutorare folosit în interiorul Uniunii Europene. Deci toate aceste lucruri demonstrează că e nevoie de o revizuire a CFM. Comisia are cunoștință de acest lucru, care este evident, și sper ca nici Consiliul să nu îl nege, pentru că niciodată nu face bine să negi realitatea. Natura unică și unitară a bugetului trebuie avut în vedere. N-ai cum să introduci în buget uh, fondul pentru dezvoltare și după aceea să tai bugetul, pentru că asta înseamnă că tai fondul pentru dezvoltare. Nici nu poți să impui așadar uh, plafoane, pentru că în felul acesta înseamnă că reduci fondurile și pentru alte domenii de politică. Apoi, flexibilitatea e o chestiune esențială. Noi am cerut mai multă flexibilitate în Parlament și dacă n-am fi făcut asta, nu știu cum am fi, n-am fi descurcat în situațiile de urgență cu care ne-am confruntat. Nu știu cum am fi făcut față. Cum am fi gestionat planul Juncker sau EFSI. Deci, flexibilitatea de, trebuie folosită la maximum. Pentru că banii introduși în buget produc apoi Uh, la rândul lor. Uh, deci, creditele de plată trebuie folosite integral. Nu putem să le lăsăm să dispară. Ci trebuie să rămână, nu avem cum să renunțăm la ele. Apoi, în ce privește termenele. Aici am îndoieli majore. Sigur că apărăm cu toții legitimitatea democratică. Ne dorim ca termenul de 5 ani, care reprezintă mandatul Parlamentului European și al Comisiei Europene, să fie și termenul pentru CFM. Nu știm dacă vom reuși să suprapunem cele două termene. Negocierile durează de vreun an, un an jumătate. Deja prea mult timp. Și s-ar putea să nu reușim ceea ce ne-am dorit. Pentru politica de coeziune, de exemplu, avem termenul N plus 3, pe care și l-au dorit foarte mult statele membre, regula aceea N plus 3. Prin urmare, un uh, cadru pentru 5 ani, nu știu dacă vom reuși vreodată să-l uh, realizăm. În orice caz, raportul este foarte bun și pe mine m-ar interesa ce părere are Comisia Europeană despre revizuirea CFM. Este de acord când va propune Comisia sau când va realiza Comisia o evaluare a cadrului financiar multianual? Când va face o propunere de revizuire? Cum vede Comisia lucrurile? Pentru că dacă am ști acest lucru, am putea să reacționăm și noi în consecință. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Manca. Ďakujem pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom. Skutočne urobili veľký a veľmi dobrý kus. Prá... Mulțumesc. Mulțumesc amândurora, ați făcut o treabă extraordinară și unul și celălalt, după cum a spus și domnul Fernandes. Poate că suntem idealiști, dar dacă uh, dorim uh, să meargă lucrurile, așa trebuie să fim, trebuie îndeplinite toate condițiile. Sunt de acord cu domnul Olbricht că excedentul bugetar trebuie să rămână la buget. E păcat că la sfârșit de an fiecare stat luptă pentru fiecare bănuț încercând să și-l recupereze. De aceea, după părerea mea, este necesar să abordăm uh, subiectul uh, resurselor proprii pentru că atunci, dacă finanțarea ar veni în principal din resurse proprii, nu s-ar mai putea uh, nu s-ar mai putea ca fiecare stat să pretindă să își ia banii înapoi. Ați uh, avut o argumentație foarte corectă și este adevărat că toate momentele neplăcute se întâmplă în același timp. Toate crizele, criza șomajului la tineri, uh, toate elementele negative, toate aspectele negative fac să fie necesară folosirea tuturor mijloacelor posibile pentru a uh, rezolva aceste probleme. Fondul European uh, de Investiții Strategice și alte fonduri similare pot să ducă la investiții adecvate pentru creștere. De asemenea, trebuie să combatem evaziunea fiscală. Trebuie să susținem întreprinderile mici și mijlocii. În plus, um, pot fi folosite instrumente suplimentare, iar Banca Centrală Europeană va face tot ce va putea pentru a menține inflația uh, la un nivel cât mai redus. Acum se spune că Banca Centrală Europeană uh, reduce intenționat uh, finanțarea, adică finanțează activități legate, de exemplu, de uh, eficiența energetică a clădirilor și altele similare. Domnul Draghi susține că mai trebuie să analizeze aceste dosare, dar uh, cu siguranță ideea este interesantă și noi la comisia noastră trebuie să ne gândim uh, foarte bine la uh, utilizarea fondurilor BCE între, în cele mai dificile momente, în așa fel uh, încât să fie finanțate puncte strategice. Până la urmă, nu avem suficiente strategii eficiente în Europa. Avem nevoie în același timp și de fonduri pentru Turcia și de fonduri pentru soluționarea altor crize. Eu vă rog frumos, haideți să folosim fondurile de la BCE în așa fel încât să se rezolve în primul rând principalele priorități. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Lewandowski. Mulțumesc. Vorbesc aici în numele Comisiei ITRE, practic, cam în concordanță cu cele spuse de doamna Toma și domnul Albrecht, ceea ce demonstrează cum coraportorii noștri gândesc la fel. Poate sunt mai puțin optimist în ceea ce privește simplificarea regulamentului financiar în mod rapid și eficient. Știu că am avut data trecută o cooperare destul de îndelungată. A fost plăcut să discutăm, dar a durat foarte lung și nu e un lucru încurajator pentru viitor. Dar sigur, dacă ne ocupăm în numele ITRE, trebuie să reflectăm specificitățile Comisiei ITRE. Punctul 1 fiind faptul că cerem revizuirea, nu doar o simplă revedere a textului. Și de asemenea trebuie să vedem și din punct de vedere EFSI ce trebuie să fie uh, re instaurat. E imposibil dacă nu avem o revizuire serioasă. De asemenea, aceste programe care sunt relevante pentru ITRE, cum ar fi Horizon 2020, Connecting Europe, Galileo, Copernicus, sunt uh, programe orientate spre viitor, nu depășite. Sigur, Galileo și Copernicus nu mai funcționează, dar oricum e vorba de proiecte orientate spre viitor în bugetul european. Și o mică avertizare în încheiere cu privire la revizuirea bazată pe implementare. Pare o abordare logică, însă lucrurile sunt destul de întârziate și revizuirea uh, se produce într-o fază incipientă nu știu dacă ne va permite să ne dăm seama ce funcționează și ce nu. Trebuie să fim prudenți și să încercăm să atunci când încercăm să restructurăm lucrurile pe baza implementării, pentru că deocamdată nu știm prea multe lucruri. Totul este în întârziere. Mulțumesc. Si, Madame Gardiazabal. Mulțumesc, doamna Iezebel. Mulțumesc, domnule președinte. întotdeauna știu că începem intervențiile prin a-i felicită pe raportor, dar vreau să fac acest lucru pentru că, după părerea mea, au lucrat foarte bine, un raport echilibrat și ar fi bine ca Comisia să ia această, uh, ar putea să ia acest document și să-l prezinte ca un document al Comisiei, pentru că are, în consider, are tot ce trebuie, propuneri, revizuiri, propuneri îndreptate spre viitor, deci aș spune că au făcut o treabă foarte bună. Și cred că au reușit să găsească foarte bine echilibru între ceea ce trebuie luat uh, în considerare în mod obligatoriu, pentru a schimba, sperăm, în cadrul financiar următor, dar au început și o discuție referitoare la ceea ce trebuie să se întâmple în 2020. Și ceva mă sperie aici și anume că adesea este vorba de propuneri referitoare la resurse proprii, la durată, Sperăm să nu ne axăm prea mult pe aceste discuții pe viitor și să le ratăm în prezent. Da, sunt niște obiective ambițioase, cum a spus și domnul Fernandez, dar sunt realiste, sunt de acord. În raport, ce ni se demonstrează este nevoia absolută de a modifica acest cadru financiar și unele dintre politicile care se găsesc în acest cadru. Cine refuză să vadă această necesitate are practic o problemă cu a vedea lucrurile așa cum sunt. În mandatul anterior, când am aprobat acest cadru financiar, Parlamentul s-a referit la acest articol de revizuire pentru că l-am introdus acolo, pentru că pe măsură ce îl aprobam în procesul de aprobare știam că sunt probleme cu acest cadru financiar. Știam că vor fi probleme la nivelul plăților, dar uh, vedeam și că banii pentru garanția pentru tineret nu sunt suficienți, fără să știm că va urma o criză a refugiaților, fără să știm că va trebui să restructurăm o parte a categoriei 1A pentru a putea finanța planul Juncker și așa mai departe. Deci la momentul respectiv știam că e nevoie o revizuire și acum însă avem și mai multe argumente în acest sens. Nu o să mă mai lungesc, dar cred că s-au referit la două subiecte uh, care pur și simplu sunt absolut de abordat. Flexibilitatea, am văzut cât de important e să ai flexibilitate și pentru că s-a demonstrat că Având în vedere uh, ce trebuie să acoperim până la finele lui 2020, fondurile sunt insuficiente și, evident, simplificarea. Trebuie să simplificăm lucrurile, pentru că de fiecare dată când schimbăm ceva, le facem mult mai complicate. De data asta nu știu dacă o să reușim să le complicăm și mai mult, deci poate o să reușim să le simplificăm. Dar nu se poate să existe fonduri pentru garanția pentru tineri care să nu se poată utiliza pentru că regulamentul este prea complex. Sau să existe fonduri din, pentru agricultură în aceeași situație. Nu se poate ca instrumentele financiare, eh, nu știm cum să le folosim pentru că prevederile sunt foarte complexe. Deci iată că în sfârșit avem ocazia să simplificăm cu adevărat toate dispozițiile care ne deranjează. Mulțumesc! Mulțumesc! Chiar Modi are acum cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc! Aș vrea să mă adaug și eu celor care le-au mulțumit și au felicitat pe raportori, au făcut o treabă foarte bună și detaliată în ceea ce privește CFM și situația actuală. Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în prezent. Avem criza refugiaților și este evident că fără nicio urmă de îndoială trebuie să revizuim acest cadru financiar multianual. pentru că vorbim despre o criză umanitară care se desfășoară atât în interiorul Uniunii Europene, cât și dincolo de granițele noastre și, prin urmare, trebuie să putem răspunde mult mai eficient decât uh, s-a întâmplat până acum. De asemenea, și aici sunt de acord cu domnul Lewandowski, deci trebuie neapărat să protejăm fondurile, cum ar fi cele pentru Orizont 2020, Conectarea Europei. Pur și simplu este ilogic să iei fonduri dintr-o investiție de succes pentru viitorul nostru și să le introduci într-o altă investiție diferită care încă nu și-a dovedit eficiența s-ar putea să fie una eficientă, dar vorbim despre o investiție absolut diferită față de um, cea din care au fost luate fondurile inițial. Și nu cred să vă mire, dragi colegi, când spun că, în primul rând, resursele uh, trebuie să fie abordate din perspectiva a ceea ce avem în prezent și cum le putem restructura pentru a ne asigura că servesc scopurilor care ne interesează. Și de asemenea aș vrea să vă invit la precauție în ceea ce privește revizuirea 5 plus 5 a funcționării CFM. Teama de a ajunge la programe de 10 ani, cu o revizuire la jumătatea perioadei, trebuie să fie prezentă în mintea noastră. În cazul Orizont 2020 am avut acel program de șapte ani uh, și asta a necesitat intervenția destul de frecventă a Parlamentului. Deci, uh, trebuie să facem un echilibru între revizuirea și stabilitatea pe termen lung. Și, încă o dată, vreau să subliniez faptul că raportorul a făcut o treabă foarte bună cu acest document. Mulțumim. Gerard Depre are acum cuvântul. Domnule Depre. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mă alătur colegilor mei care I-au felicitat pe autorii acestui raport. Sincer, uh, mi-a plăcut foarte mult documentul și mi-a făcut uh, plăcere să parcurg un document cu argumente logice, clare. Și vreau să-i spun doamnei Toma că sunt de acord cu nivelul de ambiții stabilite în acest document. Acestea fiind spuse, domnule președinte, o revizuire poate să fie necesară, dar asta nu înseamnă că va fi ușor de făcut. Uh, cred că trebuie să ne concentrăm eforturile asupra câtorva aspecte. Situația bugetară în anumite state membre este preocupantă, la fel și situația politică din anumite state membre e chiar uh, mai rea decât uh, cea financiară, cu riscul de a escalada și mai departe. Trebuie să urmărim, prin urmare, ce se întâmplă în aceste țări. Acestea fiind spuse, cred că raportorii noștri au identificat cu mare precizie și claritate punctele asupra cărora trebuie să ne concentrăm. O să menționez șase. Criza refugiaților, migrația, nivelul redus de investiții și nevoirea de a susține IMM-urile, ocuparea tinerilor, securitatea internă, problemele sectorului agricol și dificultățile, ba chiar drama care există la nivelul plăților. E o analiză cu care suntem într totul făcută pe aceste subiecte, cu care suntem într totul de acord. Cred de asemenea că se regăsesc aici și propuneri foarte bune. Mă gândesc la posibile modificări, având în vedere criza migrații, migrațiilor, Uh, și securitatea internă și e clar că plafonul rubricii 3 este insuficient, este clar. De asemenea, agravării situației dramatice din anumite țări, tot din perspectiva refugiaților, necesită intervenții mai mari pe plan umanitar. E important și acest lucru și mă întreb de ce nu vorbim despre, sau dacă vorbim, despre rubrica 1A, dacă tot vrem să creștem plafoanele. Dacă vrem cu adevărat să ne angajăm față de EFSI și să susținem ceea ce e provințător în ceea ce privește investițiile și economia la nivelul UE, mi se pare că rubrica 1A ar trebui să se regăsească aici, ceea ce eu n-am observat. Sau poate s-a menționat, dar n-am fost eu atent în discuții. Asta este un aspect important. Apoi, în ceea ce privește plățile, cerem un adevărat plan de plăți, dar uh, deja am discutat despre asta. Am spus că vom face unul și n-am făcut. Și comisia de fiecare dată când vine în fața noastră ne spune anul viitor nu o să avem probleme cu plățile, uh, dar uh, iată că lucrurile se amplifică în cascadă și suntem departe de a fi în regulă. După părerea mea, dispozitivul pentru îmbunătățirea situației la nivelul plăților uh, se regăsește în în hotărârea Curții Instituționale din decembrie 2013 trebuie ca dispozitivul ca atare să fie integrat în cadrul revizuirii acordului interinstituțional. Se înțelege că suntem de acord cu scoaterea în afara plafonului a plăților pentru instrumentele speciale și pentru a păstra surplusurile avansate în uh, Parlament. Și de asemenea și consolidarea pentru alimentarea instrumentelor de flexibilitate, chiar dacă nu se regăsește ca atare în raport. Dar cred că putem face propunere în acest sens și să discutăm. Apoi, această negociere Cred că mai trebuie să facem două lucruri în vederea sa. În primul rând, cu comisiile competente să facem o evaluare cât mai precisă posibil a nevoilor suplimentare pe care le vom avea pentru diferite rubrici până la finele actualului cadru financiar multianual. Avem o idee despre ce este vorba, dar în cadrul unei negocieri trebuie să cunoști exact nevoile suplimentare de neludat. Și mi se pare de asemenea că avem o opțiune strategică importantă de avut în vedere și anume mixul de revendicări pe care o să le facem. O să ne axăm pe creșterea plafoanelor mai degrabă sau, așa cum am auzit din partea Consiliului, vom lucra mai degrabă pe instrumente de flexibilitate pentru a le crește volumul și pentru a le flexibiliza condițiile de utilizare. De exemplu, modul în care uh, majoritatea ar putea fi diferită față de actual, situația actuală în Consiliu. Acest mix, domnule președinte, cred că trebuie avut în vedere în cadrul viitoarei negocieri. Putem discuta între noi, nu trebuie să scriem pe hârtie, dar strategic trebuie să clarificăm lucrurile între noi, astfel încât poziția noastră în negocieri să fie foarte puternică. Cred că încă mai putem discuta pe anumite puncte, dar am să închei aici, avem de-a face cu un document remarcabil. E bine când lucrează două capete și când ambele capete sunt uh, exemplare, iată ce avem la final. Mulțumesc, domnul Maragal. Mersi, bien, președinte. eu uh, nu voi repeti. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mai repet tot ce s-a spus aici dar vreau să merit laudele meritate care au fost deja prezentate raportorilor. Și o să încerc să adaug și eu câte ceva, să nuanțez anumite aspecte. Pentru că cred că încă se mai poate îmbunătăți. Raportul este bun, dar poate fi îmbunătățit. Uh, putem să-i aducem anumite nuanțe, putem să concretizăm nivelul de ambiții. Deci nu doar să le exprimăm generic, ci să le și concretizăm și poate ar trebui să începem cu punctul de plecare. La începutul discuțiilor n-am fost aici, dar uh, uh, sunt clar documentate în dezbaterea pentru cadrul 2014-2020. Verzi, grupul pe care îl reprezint astăzi, n-au participat la acord, au votat împotrivă din motive care, iată, acum sunt folosite ca bază a argumentelor pentru revizuire. Cadrul la momentul respectiv era limitat, rigid, nu se prevedea o adevărată revizuire postelectorală și Asta este punctul de plecare. Eu cred că nu trebuie să uităm, deci. Putem cu toții să încercăm să lucrăm împreună uh, cu marja politică pe care ne-o pune la dispoziție propunerea raportorilor. Noi o să continuăm să ne ocupăm de acest document, de această dată uh, cu dorința de a sfârși prin a fi parte a acordului și o să ne concretizăm poziția într-o serie de amendamente care să îmbunătățească și să concretizeze textul, pornind de la exprimarea poziției noastre inițiale, care a fost tocmai aceasta de a avea o revizuire a cadrului. Și acum două chestiuni concrete. În primul rând, o abordare cantitativă și apoi una calitativ. Din punct de vedere cantitativ, raportul stabilește logica revizuirii și pe, în vederea creșterilor necesare, dar nu există nimic concret nu sunt definite criterii cantitative, nu sunt date cifre care să concretizeze acest nivel de ambiții, să ne arate până la ce nivel dorim să facem o revizuire reală. Eu cred că limita în acest caz ar fi să facem o aproximare. E posibil. Avem niște limite superioare și inferioare foarte clare, 1,29% limita legală din venit, din venitul național brut. Poate părea o nebunie, orice putem să spunem, și limita stabilită de comisie în propunerea sa din 2013, exprimat atunci când se spunea 85 de milioane adăugate la propunerea inițială a Comisiei. Aceasta ar trebui să fie limita minimă inferioară a discuției noastre, dacă vrem să introducem criterii substanțiale și suficiente și concrete. Asta din punct de vedere cantitativ. Și din punct de vedere calitativ, în primul rând, eu cred că ar trebui să ne pregătim pentru a accepta presiunea pozitivă necesară din partea tuturor comisiilor. Deja am auzit aici culti, între regii. Va trebui să integrăm toate aceste lucruri. Nu trebuie să ne ascundem și să ne apărăm de aceste comisii, ci din potrivă să le primim sugestiile. Trebuie să facem maximul pentru a reprezenta solicitările care sunt legitime și concrete și vin din partea acestor comisii. Ce criterii trebuie aici? În primul rând, mai clar, revizuirea noastră trebuie să uh, Uh, introducă dimensiunea de convergență cu strategia europeană 2020. Trebuie să stabilească clar că nu ne referim, uh, nu facem o, o trimitere retorică. Este un angajament bugetar pe care Parlamentul trebuie să îl explice cât mai clar. În 2014, Curtea Europeană a spus foarte clar în ce măsură bugetul european nu este nici suficient și nici coerent sau compatibil cu strategia UE 2020. În al doilea rând, un alt criteriu care ar trebui să se regăsească aici, pentru a da concretețe raportului, este nevoia de a exprima clar nevoia de internalizare a angajamentelor internaționale în două domenii, schimbări climatice, COP21 Aici trebuie să avem o dezbatere, dar și ceva concret pentru obiectivul acesta de combatere a creșterii temperaturilor sau scăderea temperaturilor cu 1,5 grade. Prin urmare, suntem foarte departe dacă în 2030 vrem să ne îndeplinim acest obiectiv, obiectivul stabilit. Și aici trebuie să vorbim concret. După care avem și criterii legate de noile priorități. Și aici în câteva secunde închei, domnule președinte. De exemplu, politica industrială. Europa necesită o adevărată politică industrială, pe care nu o are în momentul de față. Și și asta ține de bugetul european trebuie și suntem capabili să discutăm de cre- despre crearea unui nou fond, revizuirea temeiului juridic pentru acest nou fond, pentru politica industrială. Uh, trebuie să discutăm eficiența energetică, cum ne situăm, uh, obiective cu care țin de COP21. Nu putem să spunem exact acum. Când o să se concretizeze, o să intervenim. Dar uh, domnul Katainen a vorbit despre nevoia de a include în politica pentru fondurile de coeziune criterii grants to laws, adică un criteriu EFSI, să debugetăm, să spunem, o parte a politicii europene. Nu credem că asta este o idee bună. Trebuie să reformăm politica de coeziune pentru a o face cât mai compatibilă cu strategia UE 2020, COP21 și așa mai departe. Și în încheiere, în ceea ce privește revizuirea CFM post-2020, nu e niciun motiv pentru care să vorbim acum despre posibilitatea de uh, limited on resources. Putem uh, face acest lucru când vorbim despre revizuirea 2020. Da, nu cred că ar trebui să existe un tabu în acest sens și trebuie să deschidem o astfel de discuție. Și, evident, reforma propriilor resurse în conformitate cu litera și spiritul tratatului, solicitând ca raportul grupului la nivel înalt să nu excludă, mai concret să includă ceea ce a fost propus de comisie cifre, concepte referitoare la tranzacții, taxa pe tranzacții financiare, taxa pe emisiile de carbon și, de ce nu, chiar și un adevărat și simplu impozit european. Trebuie să spunem acum că următorul CFM nu trebuie să considere uh, aceste venituri proprii ca pe ceva excepțional trebuie să spunem lucrurilor pe nume, foarte clar. Uh, sunt niște hotărâri, TAC, pe care trebuie să le discutăm. Și mă opresc aici, domnul președinte. Mulțumesc. La parole est maintenant à monsieur Zani. Mulțumesc, domnul Zani. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule le mulțumesc și eu celor doi coraportori pentru documentul elaborat, care reprezintă o foarte bună bază de pornire pentru dezbaterea noastră, o dezbatere foarte importantă. Sunt în parte de acord cu cele spuse de antevorbitori cu privire la premisele de la care pornim, și anume că este fundamentală o revizuire a CFM, în momentul de față, în Uniunea Europeană, am asistat la o evoluție foarte rapidă a situației, a provocărilor și aud mereu că atunci când se prezintă o problemă, se încearcă să se tragă puțin așa de uh, bugetul european, să se întindă puțin pătura acestui buget. Din două motive. Mai întâi din motive politice, pentru că știm cât este de complicat într-o situație cum este cea actuală de uh, resurse naționale limitate să cerem de la statele membre bani. Este și o problemă economico-financiară de care vorbeam puțin mai devreme cu doamna Calvinio. Trebuie să înțelegem dacă folosim corect banii aceștia la nivel comunitar și dacă uh, banii europeni ne permit cu adevărat să atingem anumite obiective pe care ni le propuseserăm. Cred că întrebarea pe care trebuie să ne opunem, inclusiv în documentul acesta care propune revizuirea CFM, este următoarea. Bugetul Uniunii Europene este el instrumentul corect pentru a combate sau a soluționa criza migranților? Este el instrumentul corect pentru a soluționa sau a răspunde crize economice a șomajului sau a crizei terorismului. Din acest punct de vedere, cred că atât revizuirea CFM, cred că CFM este cu adevărat o ocazie să dăm dovadă de realism și să avem în vedere mai degrabă obiectivul decât mijlocul de uh, atingerea acestuia. Vorbim în prezent de bugetul Uniunii Europene, dar poate că cerem prea mult acestui buget noi, în calitatea noastră de eurodeputați. De aceea ce m-ar interesa pe mine în acest raport este să mă întreb dacă nu cumva un buget mai flexibil al Uniunii Europene avem nevoie de flexibilitate, ținând seama de crizele perpetue, de uh, cerințele pe care le primim mereu în fiecare an, în fiecare lună chiar. Deci am, ar trebui un buget mai flexibil al Uniunii Europene. Cred că aceasta ar fi o soluție care să răspundă mai bine crizelor cu care ne tot confruntăm la nivel european. Și, după cum arătau și alți colegi, un alt subiect fundamental îl reprezintă acela al plăților. Trebuie avut în vedere mereu legătura cu capacitatea bugetară a Uniunii Europene. Trebuie să înțelegem că dacă menținem această discrepanță între angajamente și plăți, asta fără îndoială nu ne va ajuta să stabilizăm situația sau să o rezolvăm încă și mai puțin. Deci și aici ar trebui să începem un proces de reflexie cu privire la ce anume cerem noi de la un instrument. Nu cumva cerem prea mult de la bugetul Uniunii Europene. Sigur, există loc de mai bine, există loc de o raționalizare a resurselor. Poate că n-ar strica să ne concentrăm pe obiective mai puține, dar mai concrete și mai ușor de atins. Poate că și aceasta ar fi soluția corectă pentru a le prezenta Uniunilor, uh, cetățenilor Uniunii Europene bugetul Uniunii Europene ca fiind un instrument pozitiv. Și apoi câteva observații cu privire la partea finală a documentului, unde se vorbește despre bazele ce trebuie puse pentru viitorul CFM. Cred că ar trebui să se facă legătura și cu discuțiile pe care le purtăm chiar în această uh, comisie cu privire la o viitoare capacitate fiscală pentru zona euro. Eu cred că cele două elemente se influențează reciproc și ar trebui să avanseze în același ritm. Sper așadar să pot conlucra cu dumneavoastră și voi încerca să vă propun, să vă fac propuneri care cu adevărat să fie concrete și să ajute la revizuirea bugetară. Mulțumesc, domnul Kölmel. Mulțumesc, domnule președinte. După ce s-au exprimat atât de multe laude pentru cei doi uh, raportori, mi-e greu să găsesc ceva nou, așa că o să repet cuvintele care s-au spus. Este vorba de o muncă impresionantă și eu sunt foarte mulțumit cu proiectul de text. Aș dori însă să mai subliniez câteva puncte. În primul rând, cred că acest raport arată cât este de important să mm, analizăm întâi în retrospectivă ce s-a realizat până acum în CFM și să mm, ajungem la o revizie pe baza acestor concluzii. Cred că este important uh, să avem această abordare. Cu toții am spus că instrumentele de flexibilitate au fost aproape epuizate între timp. Uh, ceea ce înseamnă că ă, planificarea noastră nu a fost pusă în practică așa cum fusese concepută. De aceea a trebuit să epuizăm fondurile de flexibilitate. Pentru noi acest lucru înseamnă că trebuie să ne gândim mai exact atunci când apar noi cheltuieli sau noi ă, teme importante. Avem nevoie fie de noi fonduri, fie de noi priorități de cheltuire. Altfel nu se poate, pentru că dacă repetăm ce am făcut până acum, vom ajunge la aceeași problemă încă o dată. Atunci când ne gândim ce e mai bine între noi fonduri și noi priorități, sigur că cel mai bine și mai frumos ar fi să primim noi fonduri, să ne decidem pentru a avea noi fonduri și atunci totul se rezolvă. Dar, stimați colegi, doamnelor și domnilor, dacă ne uităm la situația actuală din Uniunea Europeană, acea, e clar că această cale este una greșită. Și aș vrea să vă dau trei exemple. În câteva săptămâni, în Marea Britanie va avea loc referendumul privind rămânerea în Uniunea Europeană. Recent am văzut că în Austria uh, FPE, Partidul Populist, a, uh, a avut o victorie răsunătoare la urne. Se întâmplă foarte des că în Uniunea Europeană partide care Uh, vin cu soluția mai puțin uh, Uniune e mai bună sau chiar uh, nu avem deloc nevo nevoie de Uniunea Europeană, au câștig pe plan politic, câștigă teren. Cei care spun că lucrurile merg bine și că e nevoie de mai mulți bani și că banii trebuie ceruți de la statele membre, uh, spun de fapt că e nevoie de noi datorii sau că statele membre trebuie să impună noi impozite cetățenilor. E clar că nu poate fi bine. Eu vă sugerez să nu optăm pentru această variantă și să fim realiști atunci când um, căutăm soluții. Eu cred că nu e nevoie de venituri suplimentare, cred că nu este nevoie nici de resurse proprii suplimentare pentru Uniunea Europeană, pentru că acestea nu ar putea consolida Uniunea Europeană, din potrivă nu ar face decât să o scindeze. Pe lângă asta sunt mai multe lucruri care mi se par foarte bune în uh, raport, uh, în ceea ce privește abordarea CFM pe 5 ani și cred că este important să avem o dezbatere generală cât mai rapidă și cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna președintă Gresle are acum cuvântul. Mulțumesc și mie îmi place foarte mult raportul, cu excepția faptului că enumeră tot felul de lucruri pe care le știm deja și uh, care ne pun probleme. Cred că trebuie acum să uh, nu mai facem tot socoteli fără să um, sugerăm și soluții și soluția depinde de statele membre. Eu am uh, două idei care trebuie susținute, după părerea mea, cel mai mult. Avem aici o perspectivă de ansamblu a tuturor uh, lucrurilor pe care am dorit să le rezolvăm, dar știm cu toții că nu se poate să le rezolvăm pe toate. Și eu aș spune că ceea ce lipsește cu adevărat este uh, o sursă a fondurilor, că adică fonduri structurale sporite fond, uh, statele membre care au acum cele mai mari portofolii de fonduri structurale trebuie să fie cele mai flexibile, flexibile pentru că numai de acolo pot veni banii. Altfel ar însemna că e nevoie de bani proaspeți și Consiliul ne va spune că trebuie să uh, restructureze toate fondurile și toate cheltuielile pentru a uh, putea apoi abia să facă rost de bani proaspeți. Deci eu de aceea cred că nu e nevoie să discutăm mai mult de atât. Bun. Mai multe persoane au adresat întrebări... Ah, mă scuzați, mai este cineva? Domnul Donano. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doream și eu să salut această muncă de echipă deosebit de realistă și să subliniez că revizuirea CFM este o necesitate politică. Dacă nu am face-o, am avea și mai puțini alegători uh, la urne, la următoarele uh, alegeri. Iar alegătorii, într-adevăr, trebuie să vadă care este impactul UE asupra vieții lor de zi cu zi, asupra vieții lor de cetățeni. De aceea unii vor să iasă din Uniunea Europeană pentru că nu văd ce impact are Uniunea Europeană asupra vieților cotidiene se ajunge la Brexit, se ajunge la voturile pentru partide extremiste și cred că trebuie noi să fim foarte prudenți pe plan politic. E drept că cetățenii așteaptă mult de la Europa, fără îndoială așteaptă prea mult. S-a tot uh, vorbit de internetul în bandă largă. Se spunea că Europa îl va introduce peste tot, uh, mai ales la țară și oamenii își doreau foarte mult acest lucru. La fel, s-a vorbit foarte mult de transport, la modul general, și de proiecte inovatoare și iarăși nu s-a făcut nimic. Sunt multe întârzieri. Se vorbește mult de mediu, mult de IMM-uri, mult de șomajul în rândul tinerilor. Și toate acestea nu au efecte vizibile în teritoriu. Concluzia este că trebuie revizuit cadrul financiar multianual, dar și că bugetul Uniunii Europene nu este suficient pentru a acoperi toate aceste probleme. E nevoie de o aportare serioasă a bugetului. Se spune și în raport, mi se pare important să amintim acest lucru în permanență. Principiile trebuie amintite de asemenea, universalitate, anualitate, sistemul de credite de angajament și de credite de plată și încă un lucru care începe să ne preocupe și anume faptul că acest buget nu este externalizat. Pentru că astăzi se produce tot mai mult această externalizare a bugetului și astfel el uh, nu mai poate fi controlat democratic. E nevoie să se mărească resursele proprii, se tot spune acest lucru de ceva timp, dar cred că până la urmă trebuie să o facem. Comisia trebuie să facă de asemenea mai multe pentru a combate frauda fiscală, printre altele. Domnul Manca a abordat aspectul monetar, pentru că nu vorbim doar de aspectul bugetar, ci și de cel monetar și s-a referit la celebrul elicopter al domnului Draghi. La noi, noi îi spunem o mașină de făcut bani. În multe state se folosește această soluție de a imprima bagnote, inclusiv în SUA. Știu că bc ul nu este independent, dar oare nu ne putem gândi să-l chemăm într-o zi pe domnul Draghi la bugete să ne vorbească mai multe despre elicopterul cu pricină? Eu cred că avem la ce să ne gândim. Pentru că, da, e important să fim serioși pe plan bugetar, dar și să abordăm chestiunea monetară. Uh, și eu aici aș dori să-l susțin pe domnul Manca și să spun că poate că există și aici o idee. Mulțumesc. Voilà. Așa deci. Voilà des ressources. Euh, Iată că resursele există, n-ai decât să faci rost de o imprimantă. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, spune președintele. Stați să verific. Dar S-au adresat întrebări comisiei. Dorește comisia să depună un proiect? Ar trebui să-l facă? Ne puteți spune mai multe despre termene? Cine ia cuvântul în numele Comisiei Europene? Domnule director, sunteți invitatul meu. Micro, s'il vous plaît. Sorry. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, raportori, stimați deputați, Comisia a primit textul, a studiat cu mare interes. Tot ce pot spune deocamdată este că Comisia se află încă în faza de revizuire a fiecărui program în parte și nu s-a luat încă nicio decizie nici cu privire la uh, calendar, nici cu privire la conținutul uh, sau rezultatul acestei revizuiri sau uh, cu privire la posibile propuneri. Înțeleg că vicepreședinta are uh, întâlnire cu comisia dumneavoastră pentru a discuta raportul după ce textul va ajunge la o formă finalizată și atunci domnia sa vă va putea da mai multe detalii. Mulțumesc! Voilà. Et eh bien, merci pour... Vă mulțumesc pentru precizări. Stăm liniștiți atunci. Et, ne le prenez pas mauvaise je... Nu vă supărați. Înțeleg că Comisia nu este în măsură să ne dea precizări suplimentare. Așteptăm data de 23 iunie. Și acum, cred că colegii Toma, Toma și Olbricht s-au simțit foarte bine. Pentru că uh, nu au lipsit complimentele ba chiar au fost unanime. Trebuie să facem să fie posibil ceea ce este de dorit. De fapt, doamna le a spus altfel, a spus că avem pe de o parte ce e de dorit și pe de altă parte ce este posibil și treaba politicienilor este să facă posibil ceea ce este de dorit. Poate că raportorii noștri ne spun acum ce li se pare posibil din ceea ce este de dorit. Merci, Madame Thomas, qui commence. Și începe doamna Toma. Da, mă scuzați, făceam schimb de politețuri cu Ian Olbricht. Voiam să mulțumesc în primul rând călduros tuturor colegilor pentru sprijinul acordat și să mulțumesc de asemenea secretariatului uh, Comisiei pentru Bugete și consilierilor politici de la grupurile noastre care ne-au sprijinit foarte mult. Aș dori să răspund rapid la cele spuse. Sigur că dezbaterea este abia la început. E important să fie o dezbatere cât mai lungă și cât mai uh, bine documentată. De aceea, domnule președinte, cu voia dumneavoastră am uh, pregătit cu mult timp înainte acest um, raport din proprie inițiativă față de calendarul comisiei și cred că nu am făcut rău. Mai multe reacții acum la cele spuse. În primul rând, mă întreb dacă am fost clar în text. Sigur că lucrurile pot fi ameliorate, ne bazăm pe amendamentele dumneavoastră. În ceea ce privește durata, domnule Fernandez, dorim, într-adevăr, să împăcăm uh, condiția de durată de 5 ani legată de mandatul Comisiei și uh, al Parlamentului, dar și condiția vizibilității pentru uh, părțile interesate, întreprinderi, cercetători, universități. De asemenea, vizibilitate pentru colectivitățile teritoriale, e vorba de politica de coeziune și de aceea ne-am gândit la un format mixt cu perioada de 5 ani, pe de o parte pentru răspuns, dar e vorba de 5 plus 5, deci în realitate 10 ani cu revizuire la jumătate de mandat și răspund astfel și doamnei Moody la întrebări. Tocmai pentru politica de coeziune nu am menționat toate politicile, dar sunt multe politici care trebuie privite pe termen lung în mod necesar. Și acest lucru va trebui precizat în text. Dar ni s-a părut că uh, prin acest caracter uh, mixt răspundem la toate condițiile. Nu am să răspund la tot ce a spus domnul Dupre, pentru că au fost multe lucruri, dar, într-adevăr, rubrica 1B este subvenționată și nu 1A. Din 29 și vom schimba uh, acest lucru în text după amendamentul dumneavoastră. și aș dori să revin asupra strategiei uh, flexibilitate sau plafoane, pe care ați abordat-o mulți dintre dumneavoastră. Am discutat foarte mult până acum și um, această strategie are multe probleme. De aceea, cred că ar trebui să răspundem că este și așa și așa. Și de altfel ne-am dat seama din discuțiile cu uh, Comisia că flexibilitatea este utilă, dar că prezintă destule probleme și riscuri, cum ar fi cel menționat de domnul Fernandes. Sigur că flexibilitatea a fost foarte utilă pentru planul Juncker, dar s-a ajuns să se regrupeze programe care nu aveau ce căuta sub aceeași umbrelă. Avem un cadru financiar multianual, deci pe mai mulți ani și este nevoie de o marjă de adaptare în funcție de evenimente, dar cel puțin la rubrica 3 și la rubrica 4 și la 1B uh, și nu 1A, cum spuneați dumneavoastră, sunt anumite priorități și, domnule Călmel, priorități pe care le recunoaștem cu toții Dar investițiile sunt prioritare, combaterea șomajului la tineri sunt prioritare, chestiunea migrației este și o prioritate, la fel și um, ajutorul pentru statele vecine. Deci, cel puțin, la aceste rubrici, unele lucruri sunt absolut clare și nu e vorba doar de flexibilitate față de o uh, situație în schimbare, ci față de o situație, din păcate, stabilizată, cel puțin pentru durata acestui CFM. Și deci, domnule Depre, e nevoie de puțin din fiecare ca să vă răspund la întrebare, chiar dacă dezbaterea va continua pe aceste subiecte, inclusiv cu privire la natura instrumentelor de flexibilitate, pentru că nu am abordat subiectul și va fi o dezbatere mare. Aș dori să mai vorbesc și despre aspectul politic. S-a pus întrebarea dacă sunt bine folosite fondurile europene, dacă bugetul Uniunii este instrumentul cel mai adecvat. Eu aș spune că, din păcate, răspunsul la această întrebare ține de opțiunile noastre politice. Nu vreau să nu vreau să spun ce ați spune dumneavoastră, însă pro-europenii consideră că bugetul este uh, mai eficace la nivel european în ceea ce privește refugiații sau securitatea frontierelor decât bugetele naționale. Și uh, anti-europenii consideră că bugetele naționale sunt mai eficace pe aceleași teme. E clar, deci, că această dezbatere uh, va fi foarte puternică, dar sunt câteva amănunte, chiar dacă nu sunteți deosebit de pro-european, cred că știți că un stat sau două sunt locurile unde sosesc cu precădere migranții și nu e corect, nu e corect ca bugetele naționale ale acelor state să trebuiască să suporte sosirea migranților. Și pentru că tocmai acelea sunt punctele de intrare în Uniunea Europeană, trebuie să manifestăm solidaritate cu acele state. E clar că aceste dezbateri vor trebui purtate, dar e clar că depinde totul de uh, atitudinea fiecăruia față de Uniunea Europeană, dacă vrei să rămâi sau dacă vrei să ieși, dai răspunsuri diferite. Domnule președinte, în încheiere, am uh, decis împreună cu domnul Olbricht să nu menționăm chestiunea zonei euro și capacitatea fiscală a zonei euro, nu doar pentru că avem un raport în curs pe această temă în Parlament, dar și pentru că acest subiect al nostru este revizuirea CFM și sperăm să putem rămâne în cadrul acestui subiect inclusiv când veți depune amendamente dumneavoastră, pentru că acesta este planul A, aș spune eu. Dacă acest plan dă greș, și revin acum la ce spunea doamna Gresle, dacă planul dă greș și nu reușim să facem să corespundă ce e necesar cu ceea ce este posibil, atunci vom ajunge la planul B și anume zona euro, dar e altă poveste. Da, doamnă Toma, în ceea ce privește dezbaterea privind migrația, vreau să vă amintesc că vom avea o audiere foarte importantă pe această temă pe 15 iunie, împreună cu colegii din comisiile LIBE, AFET și va fi um, un moment foarte important, doamnă Tomaș, se leagă și de ce spuneați dumneavoastră. În legătură cu bugetul zonei euro, avem mâine la ora 9 o reuniune cu um, o reuniune a comisiilor în comun pentru a discuta acest subiect. Domnul Olbricht. Da, mulțumesc. că Am să folosesc și eu limba mea maternă, polona, pentru că i-am auzit pe colegii portughezi și de alte naționalități exprimându-se în limbile lor materne. Domnul președinte, e o limbă foarte frumoasă, într-adevăr. Da, mulțumesc. Comisia Europeană își menține, practic, după cum constatăm, aceeași poziție. Cu alte cuvinte, aceea de a nu spune nimic. Înțeleg că Comisia Europeană așteaptă rezultatele referendumului din Marea Britanie. Probabil că vom avea o primă reacție din partea Comisiei după referendum. Știu că Comisia lucrează la revizuirea bugetului, sunt convins că nu stă cu brațele în sân, însă înțeleg că primele informații le vom afla abia după referendum. Dar noi am întrebat Comisia ce părere are nu despre revizuire, ci despre propunerea noastră. Iată însă că și în această situație Comisia nu-și asumă adoptarea niciunei poziții. Înțeleg că și pentru a spune ce părere are despre raportul nostru așteaptă rezultatul uh, referendumului. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele de laudă. pe care le interpretăm în sensul că ne-am făcut treaba, ne-am achitat de datorie. Există însă în acest raport și poziții politice foarte clar asumate. De mult vorbesc cu domnul Kermel despre abordarea bugetului Uniunii Europene, European, care este foarte diferită, de exemplu, de abordarea domnului Zani. Cred că acestea sunt elementele pe marginea cărora ar trebui să ne concentrăm dezbaterea politică și acestea sunt bazele pe care ar trebui să ne organizăm dezbaterile. Apoi, încă un lucru. Domnul Lewandowski a adresat o întrebare fundamentală. De ce există această revizuire bugetară? înainte chiar de încheierea primei jumătăți a perioadei de programare. Revizuirea ar trebui în mod normal să apară după trei ani și jumătate, adică după primul trimestru al anului 2017. Totuși, să ne reamintim că Comisia ar trebui să ne prezinte o nouă propunere pentru noul CFM, deci până la sfârșitul anului 2017. De aceea, programul nostru prevede Uh, obligativitatea Comisiei de a prezenta un document uh, până la sfârșitul secolului, uh, până, ce scuze, până la sfârșitul anului 2016 și nu 2017. Potrivit raportorilor, procesul acesta demonstrează că este important să existe această revizuire până la, prima, la sfârșitul primei jumătăți a CFM-ului. Deci trebuie procedat cât mai rapid cu putință. Chiar dacă e adevărat, e greu să tragi concluzii definitive în momentul de față. Dar așa se construiește întregul uh, buget al Uniunii Europene. Se, trag, uh, se, se fac evaluări în cursul uh, procesului. Apoi se vorbea despre necesitatea simplificării. Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Există noi dispoziții care reglementează fiecare politică în parte pe care noi înșine le-am adoptat. Am hotărât așadar să existe o serie întreagă de acte delegate care sunt deja în mare întârziere. Sunt unele dintre ele publicate abia recent, altele n-au fost publicate nici până acum și suntem în al treilea an de funcționare a previziunilor financiare. Ori avem aceste acte delegate publicate abia de două-trei luni. Și atunci întreb eu, întreb eu agentul economic de pe teren cum poate să-și facă programarea proprie dacă nu dispune de toate documentele necesare? Așa ceva este inacceptabil. Vorbim despre simplificare. E bine, nu vorbesc de uh, o reinventare a regulamentului financiar, ci trebuie pur și simplu să vedem unde s-au înregistrat întârzieri, uh, și unde se află acele dispoziții atât de complexe încât sunt practic imposibil de pus în aplicare, așa încât pe acelea să le simplificăm și să ieșim din această capcană în care, pe care singuri ne-am uh, creat-o. Și încă o observație prin care aș dori să-i răspund domnului Maragal, de ce nu propunem cifre. Noi uh, considerăm că acest raport ar trebui să reprezinte începutul dialogului nu ne aflăm încă în etapa în care noi, raportorii, să prezentăm propuneri de cifre, doar începutul discuției, să așteptăm și propunerile comisiei, pentru că ea este aceea care dispune de toate estimările, de informațiile, de cifrele uh, existente. Dacă ar fi să uh, ne pripim, ni s-ar atrage atenția că nu numai că suntem excesiv de ambițioși, dar uh, ni s-ar spune că nici nu știm despre ce vorbim. Pentru COP20, din câte înțeleg eu, nu există deocamdată o evaluare a costurilor, dar de îndată ce vom dispune de informațiile pertinente, le vom include în text. Deocamdată însă ne aflăm de-abia la etapa discuțiilor politice fără uh, cifre concrete, dar sunt de acord că acest element ar trebui cuprins în text. Mulțumesc domnului Albrecht. Vom încheia această discuție a fost o dezbatere extrem de bogată. Am înțeles care sunt, am înțeles care sunt limitele de acțiune ale Comisiei până la sfârșitul lunii iunie. Doamna Toma și domnul Olbricht și noi toți, de altminteri, nu vom fi, putea fi condamnați că nu am exercitat suficientă presiune asupra Comisiei pentru ca aceasta să se achită de sarcina sa în termeni rezonabili, în, uh, în, într-un calendar rezonabil. Așadar, vă mulțumesc uh, și vă felicit, uh, doamnă și domnule raportor, și acum voi da cuvântul doamnei raportor cu privire la Fondul de Adaptare la Globalizare, cauza lobby moral. Käytän omaa kieltäni. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi folosi și eu de limba mea maternă. Franța dorește sprijin de la Fondul European de Adaptare la Globalizare, sprijin pentru o companie numită Mori Global SAS, o companie din domeniul Uh, comerțului cu amănuntul, care are un număr mare de angajați. Solicitarea a fost înaintată de Franța în noiembrie anul trecut. Și de, această, de aceste fonduri ar, fi, ar beneficia peste 2000 de lucrători din întreaga Franța. Ar fi vorba de circa 8 milioane și jumătate de euro, bani care ar uh, veni din Fondul European de Adaptare la Globalizare, ar fi vorba, de fapt, de vreo 5 milioane de euro, care ar ajuta lucrătorii să-și mențină sau să-și găsească un loc de muncă. Sunt circa 4.000 de persoane concediate care și ele intră în solicitarea adresată de Franța către Comisie, pentru că societatea aceasta, compania aceasta, Mori Global, a angajat o parte din uh, persoanele concediate de o altă companie. Problemele cu care se confruntă această întreprindere se leagă de criza economică și financiară, de urmările globalizării mai exact, e vorba de transporturile uh, pe șosele uh, pentru, cu ajutorul camioanelor cu o capacitate de peste 3,5 tone. Transport care a scăzut foarte mult, cu peste 13%. Comisia ar fi putut să ne ofere mult mai devreme informații în această cauză, pentru a ne arăta care ar putea să fie efectele finanțărilor acordate deja. Activitățile acestea de angajare ar uh, viza o companie compania care a solicitat, a făcut această solicitare Potrivit comisiei, înțelegem că condițiile sunt îndeplinite, Parlamentul cred că se poate alătura acestei poziții. Aștept cu mult interes observațiile și amendamentele pe care dumneavoastră le veți putea înainta până la data de 10 mai, însă poate chiar domnul președinte cunoaște și mai bine situația din Franța. Votre rapport? Vă mulțumesc pentru această prezentare a situației. Într-adevăr, situația din transporturi este foarte dificilă. Europa transporturilor uh, pare că întârzie să se realizeze. Legislațiile naționale diferă sensibil de la o țară la alta și asistăm și la fenomenul uh, delocalizării. Constatăm că există societăți mari care își mută sediile în uh, noile state membre, în societăți mari de transporturi își mută sediile în statele membre noi, mă refer la Bulgaria și România. Și acum le voi da cuvântul colegilor. Domnul Donanu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu cunosc bine dosarul acesta. Am și fost uh, raportor pentru Mori Ducro în aceeași situație, pe marginea acelorași împrejurări ceea ce arată că Mori Global, care s-a înființat în urma lui Mori Ducro, n-a reușit să își atingă obiectivele. Practic, întregul sector al transporturilor este în pericol. Asistăm la o reducere, desigur, la nivel european, dar mai e ceva la care vă refereați dumneavoastră mai devreme, și anume faptul că legislația în domeniul social diferă de la o țară la alta și asta creează o concurență ce împiedică, îi împiedică pe transportatorii francezi, cel puțin, să își continue existența. Mai devreme am asistat la o ședință din cadrul Comisiei pentru Agricultură, unde se vorbea despre producție echitabilă, despre agricultură echitabilă. Și un uh, eurodeputat uh, maghiar ne spunea că un lucrător din agricultură la el în țară câștigă de patru ori mai puțin decât un lucrător în agricultură din Europa Occidentală. Asta devine o problemă în întreaga Europa. Eu știu bine că de curând Consiliul a luat aceste probleme în discuție, dar nou avansat cine știe ce discuțiile acelea, Așa că eu cred că ar trebui să facem presiuni ca atât Comisia cât și Consiliul să continue să lucreze la aceste probleme. Mori Global este victima globalizării, fără îndoială, dar este și victima lipsei de armonizare în materie de legislație socială și fiscală de alminte la nivel european. Aș mai adăuga un lucru. Pe marginea unor astfel de subiecte, unde de fapt, din păcate, știm ce urmează să se întâmple, E adevărat că Uniunea Europeană le ajută pe IMM-uri să lucreze la inovare și la anticipare. De-al mă voi referi la acest lucru atunci când vom discuta despre raportul FEM. Mi se pare un lucru important. De ce? Pentru că în prezent uh, nu e suficient să mai uh, punem benzină în uh, uh societățile acestea cum este Mori Global. Dar trebuie să ținem seama de ce se întâmplă. Nu mai putem fabrica produse în prezent așa cum se întâmpla acum 50 de ani. Și trebuie să permitem întreprinderilor să continue să se dezvolte chiar și în această situație. Mulțumesc dacă mai sunt alte observații. Dacă nu, aș încerca eu să spun câte ceva. Cred că în materie de transport rutier nu putem vorbi despre adaptare la globalizare, ci este vorba de o adaptare intraeuropeană și nu la globalizare. Deci cred că ar trebui să introducem în text o mică modificare semantică, pentru că transporturile rutiere țin de o problemă care uh, vizează Uniunea Europeană în interiorul său. E o adaptare la situația din interiorul Uniunii Europene și nu la situația de pe plan internațional. Așadar, îi voi da cuvântul de încheiere raportoarei. Dacă mai dorește să intervină, nu. S-au spus toate cele ce trebuiau spuse. Amendamentele le puteți depune până pe data de 10 mai la ora prânzului, la ora 12. În Comisia pentru Buget vom lua în dezbatere problema pe 23 mai și pe 25 mai se organizează dezbaterea în plenară. Și acum mă îndrept către doamna Holmeier. spuneați că uh, renunțați la solicitarea dumneavoastră așteptând informații suplimentare? Domnule președinte, am avut timp trei zile în ultimele zile să studiez 200 uh, de pagini și pot să vă spun deschis, că am spus-o și comisiei, eu aș ruga Comisia să prelungească termenul până pe 23 mai, pentru că mai lipsesc informații din dosar, nu avem suficiente uh, cunoștințe despre niciuna din cele două clădiri, Black Pearl și Merod, și se pare că Comisia va include și o a treia clădire în procedură, fără explicații, și nu este clar de ce nu a fost inclusă de la început această clădire. Există o marjă de 8% care se uh, aplică în mod normal la contractele de uzufruct, apoi uh, taxele uh, TVA-ul la acest uzufruct, iarăși nu mi-e clar cum trebuie aplicat, de aceea vă rog să mă mai lăsați puțin să analizez bine dosarul, să pot pune câteva întrebări comisiei, cred că și Eh, colegii de la SND își doresc același lucru pentru că nici ei nu au avut ocazia să aprofundeze dosarul. E vorba de domnul Dupre. De aceea vreau să rog Comisia să permită prelungirea termenului ca să pot să vorbesc în cunoștință de cauză, mai ales dacă vreți să auziți un aviz din partea mea. Dacă nu doriți să auziți ce părere am, atunci putem discuta deja acum. Dar asta la primul punct și la al doilea, aici am avut ceva mai mult timp la dispoziție. Este vorba de o a treia tranșă de construcție pentru Centrul Comun de Cercetare de la Karlsruhe. Este vorba de uh, un plan pe șase ani care ține de uh, tratatul Euratom, pentru că uh, o mare parte din cercetarea de la acest centru ține de domeniul atomic și din acest motiv laboratoarele sunt deosebit de vechi și ar trebui să fie modernizate pentru a corespunde cu cerințele actuale ale cercetării nucleare, adică să fie securizate antibombe, antiprăbușire și așa mai departe. Sunt patru laboratoare în uh, clădirile existente și este urgent să fie modernizate. Pentru buget nu sunt implicații pentru că Centrul Comun de Cercetare poate suporta aceste cheltuieli din fondurile proprii și de asemenea statele membre și alte state implicate uh, pot uh, plăti. Uh, putem să abordăm subiectul pe 23 mai în liniște dacă doriți, dar de acest dosar m-am ocupat mai amănunțit. Deci pot să vă spun de pe acum ce trebuie să aflați despre Centrul Comun de Cercetare. Nu știu dacă aplicarea planului de urgență schimbă ceva pentru domeniul nuclear, uh, însă, în principiu, tot, tot planul este făcut și ultimele modificări se vor face fără transferuri de fonduri, uh, deci este totul în regulă. Merci, merci. Mulțumesc, doamna Olmaier. pentru sarcina de care vă achitați pentru a lua la cunoștință despre toate detaliile acestui proiect, Black Pearl și Merod, clădirile respective. Deci cred că 15 zile, într-adevăr, reprezintă un termen rezonabil. Toată lumea dorește să ia la cunoștință despre dosarul acesta și cred că face parte dintr-o metodă de lucru sănătoasă la nivelul Parlamentului, și anume să ne acordăm încă două săptămâni. Este cineva împotriva unei amânări cu două săptămâni? Domnul Preza, mulțumesc, domnule președinte, voiam doar să vă atrag atenția asupra faptului că, referitor la dosarul care vizează cele două clădiri din Bruxelles, se prevedea semnarea contractului pe data de 15 mai. Dosarul a fost disponibil în versiunea franceză pe 11 aprilie. Poate pe viitor se va ține seama de aceste lucruri, deci de calendar. E un apel pentru raportoare, poate pe viitor să ne pună la dispoziție dosarul în timp util pentru a-l putea aborda, pentru a-l putea studia. Doamna Holmaier. Comisiuni. Vreau să spun comisiei că ar fi bine ca și ei să facă prezentări la timp, ca să aibă deputații timp să le studieze. Nu noi am fost de vină, am primit abia pe 11 pe 11 aprilie am aflat că trebuie să lucrăm la acest dosar și abia marțea trecută am primit informațiile necesare din partea comisiei. Deci vreau să rog uh, comisia să fie conștientă că noi avem și un chestionar referitor la um, Centrul Comun de Cercetare și uh, noi am, l-am completat uh, cu mare precizie și comisia ne-a dat drept răspuns 150 de pagini cu deviza parcă căutați singur ce vă interesează. Și acum ne spuneți că nu suntem noi destul de precis, preciși. Sincer, noi nu tragem de timp. De data aceasta, chiar comisia este responsabilă. Eu aș dori să cer, uh, deci, o prelungire de Uh, încă două săptămâni uh, pentru celălalt dosar, pentru că nici acolo nu am primit la timp documentele și mi-aș dori măcar să pot să le citesc înainte de a ajunge să discutăm acest subiect aici în comisie. Deci vă rog frumos să ne mai acordați și acolo o prelungire de două săptămâni. Pentru că vreau măcar să mă uit la texte. Donc, euh, <laughs> Bun. În ce privește ECDC, abia l-am primit, abia am proiect al treilea, al treilea proiect. Noi ne asumăm răspunderile, ne achităm de sarcini în fața comisiei, dar trebuie respectate niște termene necesare pentru a munci așa, în cunoștință de cauză. Deci poate ne reunim din nou peste două săptămâni, voi vedea dacă acest lucru este posibil, pentru a putea respecta termenul de 15 mai. În orice caz ne mai trebuie fără discuție încă două săptămâni. Uh, nu a fost respectat nici termenul inițial. Am primit documentele abia marțea trecută și nu pe 11 aprilie și deci oricum ar trebui să avem automat o prelungire până pe 19 mai. Dar comisia ne-a dat dosarele prea târziu, de aici vine problema. Eu cer o prelungire de două săptămâni pentru că nu vreau ca pe 19 mai comisia să consideră că este uh, uh, că poate primi uh, din partea noastră un aviz. Deci asta este metoda obișnuită. Comisia ne dă un termen pe care îl stabilește chiar ea și uh, iată că, în mod regulat, acel termen trebuie totdeauna amânat cu încă o săptămână. Deci să știți că nu sunt foarte mulțumită. Pentru că am putea să obținem rezultate la timp când avem luni de zile la dispoziție. Da, Însă, doamnă raportor, dacă nu ați fi exprimat această solicitare chiar dumneavoastră, să știți că sunt convins că alți membri ai comisiei noastre ar fi făcut-o. Și, fără îndoială, e nevoie de toată convingerea, ar fi, ar fi fost nevoia de toată convingerea, toată puterea dumneavoastră de convingere pentru a ne Uh, determina să votăm astăzi. Așadar, mai cerem încă două săptămâni pentru ca doamna Ulmer să poată analiza corect lucrurile și domnul Reza, dacă am putea primi documentele mai rapid, asta ar fi un uh, semn că ne achităm de sarcina noastră de bună administrare. Cu acestea am pus punct discuțiilor din această după-amiază. Ne reîntâlnim mâine în comisie mixtă cu Comisia Econ, așadar, și vom discuta despre proiectul de buget pentru zona euro, mâine la ora 9 dimineața și la 10 și jumătate. La 10 și jumătate reluăm lucrările Deci, reuniunea mixtă cu Comisia Econ are loc la uh, PHS 3CO50. Noi ne revedem la 10 și jumătate în, aceeași, în această sală. O seară plăcută tuturor! Bun? Parfait. Donc, demain, il y a des votes. Oui. Des débats. Et il y aura des feuilles de vote. Euh...